Bonjour euh, à toutes. Bună ziua tuturor. Aș dori să vă urez bun venit la prima reuniune a Comisiei de Dezvoltare după vacanța de vară. Uh, s-au întâmplat foarte multe evenimente în această vară, evenimente legate de activitatea noastră, mai ales uh, uh, ajutor umanitar. O să revenim asupra situației din Siria și în Africa Centrală la sfârșitul reuniunii, reuni, reuniunii de astăzi, după masă. Ca de obicei, începem cu adoptarea ordinii de zi. Doamna Crețu ne-a rugat să eliminăm de pe ordinea de zi punctul prevăzut în această masă la 3 și jumătate cu privire la proiectul de raport referitor la autoritățile locale și organizațiile societății civile. Doamna Crețu nu poate uh, veni astăzi. Dacă toată lumea e de acord, dezbaterea pe marginea acestui proiect de raport va avea loc în data de 16 septembrie. Proiectul de raport al doamnei uh, Crețu urmează să fie discutat uh, la fel, uh, precum prevăzut, deci votul va avea loc în 17 septembrie, data limită de depunere a amendamentelor fiind ziua de 29 august la 12. Din păcate și domnul Deva are o problemă. Uh, ne-a rugat să amânăm prezentarea avizului său cu privire la informațiile care, informe, care însoțesc transferul de fonduri pentru uh, reuniunea următoare din 16-17 septembrie. Însă, data limită de depunere amendamentelor rămâne 14 septembrie, ora 18. Trebuie să facem și o rectificare cu privire la punctul 14, prevăzut la ordinea de zi vom uh, dezbate, uh, vom vorbi despre conferința cu privire la clima din noiembrie uh, anul curent, mai precis contribuția comisiei noastre la o rezoluție cu privire la această conferință pe care Parlamentul va trebui să o adopte în luna octombrie. Aș dori să știu dacă sunt obiecții sau sugestii cu privire la ordinea de zi. Dacă nu, considerăm ordinea de zi astfel modificată adoptată. Avem de asemenea procesul verbal al reuniunii din 8-9 iulie 2013. Dacă aveți remarce uh, cu privire la acest proces verbal, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de uh, sfârșitul reuniunii de astăzi și dacă nu, acest proces verbal va fi considerat adoptat. Nu uh, aș dori să fac niciun fel de comunicare la anunțurile președintelui. În mape aveți și recomandările și, adop- și, și deciziile adoptate cu ocazia uh, reuniunii coordonatorilor din 9 iulie 2013. Dacă doriți să faceți uh, observații cu privire la aceste concluzii, vă rog să le uh, transmiteți secretariatului, de asemenea până la sfârșitul reuniunii de astăzi și dacă nu, aceste concluzii vor fi considerate adoptate nemodificate. Nu avem la punctul 5 niciun fel de comunicare din partea Comisiei Europene, n-am primit niciun fel de întrebare uh, pentru reuniunea de astăzi uh, pe care să o adresăm Comisiei și deci trecem acum la uh, subiectele propriu-zise, la punctele propriu-zise ale reuniunii noastre. Punctul 7, femeile cu handicap. Raportoarea pentru aviz, doamna Crețu, nu poate să uh, ne, ne prezinte proiectul de aviz. Domnul Martinez uh, dorește să prezinte acest punct. Îi dau cuvântul. Doamna președinte, je suis particulièrement... Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Nu este... Ah. le, le premier sujet de fond de cette, de cette nouvelle période d'activité de notre commission. Iată, începem uh, din nou uh, un an uh, uh, electoral. Doamna Crețu, raportoare pentru aviz pe această temă, nu poate, din păcate, participa la ședința noastră de astăzi și m-a rugat să vă mm, transmit, să prezint în plenul comisiei noastre remarcele sale pe marginea raportului pe care l-a pregătit o să uh, efectuez această intervenție în limba engleză pentru că notele pe care mi le-a transmis sunt în limba engleză. Prefer să mă exprim în limba în care a fost redactat documentul. Pentru că nu aș vrea nici cum să uh, o trădez în vreun fel. La început, doamna Crețu spune că acest subiect e un subiect uh, foarte uh, delicat uh, din mai multe puncte de vedere pentru că vizează sau e vorba de uh, viața la mai bine de un, milion, un miliard de persoane din întreaga lume. 80% din aceste persoane trăiesc în țările în curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă că accesul la serviciile de sănătate este foarte dificil, dar uh, și la educație și la un loc de muncă și astfel aceste persoane nu uh, reușesc să se integreze în câmpul muncii. De asemenea, aceste persoane au probleme în ce privește accesul la justiție și asistență juridică Uh, în situația în care drepturile lor uh, sunt încălcate. De asemenea, situația femeilor cu handicap, al femeilor cu dizabilități, este o problemă foarte gravă în întreaga lume și ca în alte, multe alte domenii, însă e o situație care se uh, înrăutățește în țările în curs de dezvoltare, țările care uh, țările pe care comisia noastră le uh, tratează. Um, pentru femeile cu uh, dizabilități există două tipuri de dezavantaje. Ele sunt dezavantajate. De multe ori am observat acest lucru mai ales uh, în domeniul uh, locuințelor, uh, accesului la împrumuturi, la posibilități de formare profesională sau orice fel de resurse financiare. Vulnerabilitatea femeilor crește foarte mult, mai ales datorită faptului că sunt expuse exploatării și abuzurilor sexuale Uh, și faptul că sistemul de justiție nu funcționează cum uh, trebuie agravează toate aceste fenomene. Și de aceea Corina Crețu subliniază faptul că uh, trebuie ca persoanele cu dizabilități să dobândească, să, fie, să se emancipeze și de asemenea să eliminăm barierele care nu le permit să aibă o viață decentă și normală. Și în acest sens, doamna Crețu susține adoptarea unei uh, abordări uh, care să țină cont de gen în uh, agenda de dezvoltare 2000, de după 2015 și, de asemenea, adoptarea unei uh, strategii de uh, reducere a uh, sărăciei, care să țină cont și de situația femeilor cu dizabilități. De asemenea, uh, doamna Crețu subliniază faptul că Uniunea Europeană trebuie să susțină eforturile țărilor partenere în punerea în aplicare a, și adoptarea legislației cu privire la ocupare și trebuie să uh, se asigure că egalitatea de gen uh, e un factor de care se ține cont și în legea uh, funciară, care să favorizeze femeile cu dizabilități. Doamna Crețu consideră de asemenea că ar trebui să combatem în mod mai uh, eficient discriminarea și comportamentul uh, discriminatoriu printr-un, printr-o educație care să includă pe toată lumea, inclusiv uh, organizațiile uh, pentru persoanele cu dezabilități, care să fie asociate și la procesul decizional. Doamna Crețu dorește să mulțumesc secretariatului pentru ajutor, ne mulțumește și pentru înțelegere, uh, pentru faptul că am fost de acord să tratăm acest punct de plenare de zi uh, în absența ei și așteaptă cu nerăbdare amendamentele noastre până mâine la ora 12, dacă nu mă înșel, dacă am înțeles bine. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumesc Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru timpul uh, acordat în numele doamnei Corina Crețu. Mulțumesc foarte mult, domnule Martinez. Acum aș dori să dau cuvântul serviciului. Doamna Grese a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu doream să iau cuvântul la acest punct pentru a saluta tot ce a făcut colega noastră. Bineînțeles că împărtășim uh, Uh, această concluzie că persistă inegalități și uh, există riscuri tot mai mari uh, pentru femeile cu handicap, handicap în Europa și în întreaga lume. Și, bineînțeles, cu atât mai mult în țările în curs de dezvoltare. Am constatat o tendință crescândă, deci femeile fac obiectul Uh, inegalităților. Femeile cu handicap uh, sunt victimele acestor uh, inegalități tot mai mari și țările handicapa, femeile cu handicap în țările în curs de dezvoltare se confruntă cu probleme și mai grave datorită situației în care se află. Bineînțeles că grupul nostru consideră că acest, acest uh, subiect foarte important trebuie să fie în miezul uh, obiectivelor pentru uh, dezvoltarea mileniului și de asemenea trebuie ca acest grup al femeilor cu handicap să facă obiectul atenției noastre. Aș dori să atrag atenția Serviciului pentru Acțiune Externă și Comisiei cu privire la faptul că trebuie să avem mecanisme de monitorizare, de control și de evaluare a politicilor noastre pentru a pentru a verifica dacă aceste politici sunt eficiente. Ca și în alte domenii, dar și mai ales în acest domeniu, trebuie să tratăm în mod transversal subiectul handicapului și, de asemenea, în mod coerent. Deci cred că Uniunea Europeană are un lor important de jucat în promovarea acestor subiecte, luând inițiative europene, dar și internaționale, pe această temă a legalității de Uh, gen și al uh, persoanelor cu handicap. Uh, bineînțeles, susținem activitatea colegei noastre și vom vota pentru acest raport. Mulțumesc! Acum are cuvântul Serviciul pentru Acțiune Externă, doamnei Tison. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnului Martinez și doamnei Gres uh, pentru luările de cuvânt. O să dau uh, cuvântul după aceea colegului, colegului de la DEFCO, dar aș dori să vă spun că noi nu putem decât să sprijinim această inițiativă și dezbaterile Uh, care au avut loc, dar și uh, uh, sugestiile și propunerile de amendament. Aș dori să vă explic de ce. Noi suntem parte la Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Handicap și în această funcție Uniunea Europeană are și obligații. Respectiv, trebuie să punem această problemă a persoanelor cu handicap în dialogurile politice și uh, cu privire la drepturile omului pe care le avem cu partenerii noștri. Uh, în domeniul drepturilor omului uh, discutăm uh, acest subiect Uh, al persoanelor cu handicap. Uh, de fiecare dată când intervine un punct legat de drepturile omului și de drepturile copiilor, uh, putem să punem acest punct pentru că avem experiențe acumulată legată de proiecte în care sunt implicate persoane cu handicap. Deci, în dialogul cu autoritățile cu care discutăm, putem să punem pe tapet acest subiect și uh, Uh, încercăm să sensibilizăm aceste uh, autorități, uh, guvernele, în ce privește asocierea la Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu handicap. Dorim ca această convenție să fie pusă în aplicare ținându-se cont și de uh, problema transversală a problemelor cu handicap. Sigur că uh, vorbim de persoane cu handicap, dar mai avem și categoria, subcategoria femeilor cu handicap. De fiecare dată când uh, discutăm de egalitatea de gen, avem și această posibilitate de a uh, pune accentul pe uh, drepturile femeilor cu handicap. Și de aceea susținem sugestiile făcute de către mm, uh, sugestiile făcute de doamna Magrețu, vorbim de dialogul referitor la drepturile omului, dar avem și uh, dialogul în conformitate cu articolul 8 și de această dată putem să punem accentul pe uh, drepturile femeilor cu handicap. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, doamna președinte, dau cuvântul colegului de la DEFCO. Mulțumesc. Da, sigur că da, dăm cuvântul domnului Nick Tyler de la Comisie. Mulțumesc foarte mult! Așa cum s-a spus, Uniunea Europeană uh, e unul dintre cei mai importanti uh, donatori Uh, și a ratificat uh, Convenția 1 cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și sprijină țările partenere uh, militând pentru o mai bună includere a persoanelor cu dizabilități și Comisia dorește ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectate și încercăm să ne asigurăm prin măsurile luate că această dorință e transpusă în fapte. Sigur că cooperarea în acest domeniu se bazează pe cerere și această situație poate fi uh, mai bine pusă în aplicare dacă considerăm că există o cerere specifică din partea țărilor partenere. Acum, uh, dizabilitățile au fost considerate un uh, aspect transversal în propunerea Comisiei pentru instrumentul uh, adoptat în decembrie 2011 și în noile liniile directoare de programare. În al doilea rând, Comisia și-a actualizat notele uh, referitoare la uh, includerea persoanelor cu dizabilități și în aceste note figurează și multe principii uh, călăuzitoare, precum să uh, obținem analize pe țară cu privire la situația persoanelor cu dizabilități și uh, includerea acestor date în evaluarea uh, sărăciei țărilor, de asemenea să promovăm uh, participarea activă și contribuția de către persoanele cu dizabilități și organizațiile care uh, reprezintă aceste persoane, să ne asigurăm că accesul la uh, uh programele uh, de finanțare Uh, oferită de Uniunea Europeană uh, e asigurat, de asemenea să consolidăm și să uh, întărim strategiile de comunicare. Comisia a derulat un program de formare pentru includerea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Primul curs de formare a avut loc în noiembrie 2012. Astfel am încercat să creștem sensibilizarea personalului de la Comisie în ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități. Uh, de asemenea, am lansat o platformă pe internet cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități. În ce privește sugestia de la punctul 5, uh, Comisia să um, um, sprijine eforturile partenere um, de, pentru a uh, pune în aplicare Convenția 159 în domeniul juridic, Convenția va lansa în acest an un nou program pentru a Uh, asigura asistență țărilor partenere uh, în domeniul protecției sociale. Va fi un instrument bazat pe cerere și, uh, de asemenea, va ține cont și de legislația cu privire la dezvoltare. De asemenea, în ce privește chestiunea mai vastă a situației persoanelor cu dizabilități și a femeilor cu dizabilități, Comisia va lansa un apel de propuneri care să uh, Uh, includă persoanele, grupurile vulnerabile uh, la, în ce privește accesul la servicii. Trebuie să respectăm Convenția ONU cu privire la uh, drepturile persoanelor cu dizabilități, articolul 28, uh, norme de uh, viață și protecție socială. Referitor la egalitatea de gen, uh, nouă proiecte, șase dintre ele în Africa, au fost uh, lansate în conformitate cu apelul uh, lansat de combaterea analfabetismului și sprijinirea proprietății uh, femeilor, care a fost lansat în 2009. Deci aceste proiecte sunt derulate tocmai pentru a reduce inegalitățile în acest domeniu. Mai mult, problema dizabilității e văzută ca o chestiune transversală în toate apelurile lansate de comisie care au ca obiect genul, egalitatea de gen. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Martinez, aveți cuvântul pentru concluzii, vă rog, dacă doriți. Dacă doriți. Nu, doamnă președinte, doream să subliniez doar că am mare încredere în faptul că acest raport va fi eficient. Mă bucur să constat că raportoarea pe fond e doamna Vetman, o persoană uh, foarte uh, foarte serioasă, sunt sigur că va face bine treaba mhm. referitoare la acest raport și sunt sigur că prin amendamentele noastre, prin sugestiile noastre, o vom ajuta în activitatea sa, pentru că e un domeniu în care avem foarte multe de spus. E un subiect important Mă bucur de tot ce am auzit din partea Comisiei și a Serviciului de Acțiune Externă. Deci, cred că, într-adevăr, putem să cooperăm, să facem progrese și sunt de acord într totul, de acord cu ce spunea doamna Cres. Bineînțeles că avem uh, această Mm, escaladare persoanele care sunt în mod normal uh, uh, maltratate sunt și mai uh, maltratate în situații specifice. Vorbim aici de femei, de femeile în țările în curs de dezvoltare și femeile cu handicap în țările în curs de dezvoltare. E foarte bine, cred, ca Parlamentul să se pronunțe, să susțină și chiar să exercite presiune asupra Comisiei pentru a uh, continua acest uh, proiect și cred că e foarte important faptul că am discutat acest uh, subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Aș dori să vă reamintesc, așa cum spunea domnul Martinez, că data limită de depunere a amendamentelor este ziua de mâine, 29 august, la ora 12. Votul va avea loc în 17 septembrie. Trecem acum la punctul 8 de pornea de zi, prezentarea proiectului pentru aviz pentru Comisia de Bugete cu privire la garanția acordată de Uniunea Europeană Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii. E vorba de un aviz legislativ. Raportorul pentru aviz e domnul Preda care, din păcate, nu poate să participe la ședința de astăzi, pentru că a fost numit șeful uh, delegației de, o, de observare a alegerilor din Guinea Conakry. A trebuit să meargă acolo și deci îi dau cuvântul doamnei Strifler, care va prezenta în locul domnului Preda proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă. După cum uh, spuneți. Domnul Preda regretă că nu poate prezenta uh, domnia sa în persoană acest proiect de aviz, așa că vă voi citi pur și simplu conținutul documentului acestea. În ce privește volumul de împrumuturi, BEI este cea mai mare instituție internațională în, în ce privește proiectele pentru dezvoltare și garanția UE esențială pentru a sprijini activitățile băncii în țări terțe. Deci, E vorba de un aviz care e foarte important pentru Comisia noastră, pentru că e vorba de a vedea cum anume va opera BE în afara UE pentru următorii șapte ani. Cadrul legislativ uh, care uh, reglementează garanția pentru activitățile BE în țările terțe de către UE a fost îmbunătățit de-a lungul timpului cu o aplicare substanțială, cu o implicare, mă scuzați, substanțială a Parlamentului European Propunerea Comisiei include elemente esențiale cu uh, această tendință pozitivă, deci cu elementele esențiale ale actualului mandat, cum ar fi contribuția activităților financiare ale B la promovarea obiectivelor și principiilor politice externe ale UE, definite la articolul 21 din tratat, cerințe de raportare, necesitatea de a evalua impactul asupra dezvoltării sau participarea publică. Alte elemente care trebuie salutate sunt alegerea Comisiei ca mandatul extern al BEI să se axeze pe beneficiarii care sunt văzuți ca mai puțin solvabili când există avalarea eh, adăugată cea mai puternică și referirea la cadrul strategic UE adoptat recent în materie de drepturile omului. Totuși, există loc pentru a îmbunătăți și mai mult mandatul de creditare extern al BEI, ca aceasta să contribuie și mai eficient la politicile eh, Uniunii în domeniul dezvoltării. Pentru Comisia noastră e sigur important ca operațiunile BEI în cadrul mandatului extern să se axeze pe țările care au cele mai multă, cea mai mare nevoie de bani și acolo unde poate exista cel mai mare impact în termen de dezvoltare. Orientele tehnice, operaționale, regionale sunt esențiale pentru a asigura coerența cu obiectivele politice externe ale UE și este foarte important să ne asigurăm că sunt aduse la zi în mod constant pentru a fi uh, pe linie cu cele mai recente evoluții. Trebuie un reglaj mai fin pentru uh, finanțarea IMM-urilor cu împrumuturi prin intermediar ca să ne asigurăm care este, de care este impactul în termen de dezvoltare și a promova transparența. Raportorul spune că e important și să ne asigurăm că mandatul B contribuie la obiectivele transversale de dezvoltare și drepturile omului și are efecte pozitive în ceea ce privește dezvoltarea locală Asta înseamnă că trebuie prevăzut un mecanism de monitorizare pentru aplicarea acestor obiective menționate la articolul 21 și raportorul subliniază în fine că acest aviz a fost uh, uh, supus unor uh, constrângeri de timp, de aceea, bineînțeles, uh, sunt binevenite amendamentele pentru a-l îmbunătăți și așteaptă propunerile uh, colegilor cu mare interes. Mulțumesc. La parola, Madame Grez. Mulțumesc, doamna Grez. Da, uh, acum uh, să depornim microfonul. Mulțumesc. Uh, propunerea inițială a comisiei cred că în general e destul de bună și sigur că raportorul a îmbunătățit și a clarificat lucrurile, mai ales în aceste trei puncte, reducerea sărăciei, democrația, chestiuni legate de sectorul privat. Deci, în general, suntem satisfăcuți de acest raport Însă aș reaminti câteva mari principii care credem noi că trebuie să fie clar subliniate. Primul și foarte important, uh, trebuie să ne aliniem la politicile de dezvoltare promovate de țările în dez- curs de dezvoltare, ele însele, adică să respectăm, de fapt, suveranitatea acestora. În al doilea rând, credem că e foarte important ca și criteriile de selecție ale proiectelor și evaluare acestora să se uh, măsoare față de rezultatul final în ce privește dezvoltarea. Al treilea punct, foarte important pentru noi, desigur, să se favorizeze întreprinderile locale. Pentru că e esențial acest lucru dacă dorim și rezultate în materie de dezvoltare și, în fine, insistăm asupra transparenței datelor financiare. date care trebuie furnizate de către întreprinderi, asta pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Vom uh, face câteva sugestii de amendamente în acest sens, mai ales în toate chestiunile financiare, uh, tot ceea ce ține de intermediari, uh, evaziunea fiscală și măsurile antifraudă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și îmi face plăcere să ne revedem după niște vacanțe destul de scurte. Și voi citi un text din partea colegului meu, Lastra, care nu poate fie aici. El are calitatea de raportor din umbră pe acest subiect. B este unul din instrumentele noastre cele mai importante și activitățile sale de împrumut rămân importante pentru a contribui la dezvoltare. Nu poate exista o politică de dezvoltare fără o activitate bancară. Raportorul nostru din umbră, domnul Lastra, salut acest aviz. Propunerea pentru garanție UE pentru BEI a fost discutată încă din 2010 și deși textul propus de Consiliu nu include toate modificările propuse de Parlament, așa cum au fost adoptate ele la plenar în prima lectură și la negocieri, Parlamentul s-a asigurat că poziția sa mm, a fost luată în considerare în domenii cheie, cum ar fi transparența, raportarea, nivelul uh, plafoanelor, flexibilitatea, uh, contribuția la obiectivele UE, reducerea sărăciei, uh, condiționalitatea, asta între altele și după cum se spune în acest uh, uh aviz, noi salutăm propunerea care încurajează BEI să se concentreze în operațiunile sale pe țările care au cele mai multe, cele mai, cea mai mare nevoie de împrumuturi și sperăm că avizul va contribui la îmbunătățirea coordonării, coordonării BEI pentru a uh, atinge obiectivele și nivelurile de transparență și responsabilitate ale UE. Și sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea și vă mulțumesc. Gărăs, acum mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș avea câteva probleme de ordin tehnic sau întrebări pe care le-aș adresa Comisiei. Acest raport uh, își dorește să încurajeze BEI să împrumute uh, sume de bani către beneficiari mai puțin solvabili. Uh, în legătură cu acest grad mai mic de solvabilitate, care sunt criteriile aplicabile în acest domeniu? Oare anumite țări care se califică pentru uh, uh, acest uh, pentru uh, aceste împrumuturi, dar că au probleme bugetare, sunt considerate solvabile sau nu? A, o a doua întrebare. BEI are put- mandat să uh, împrumute bani către state, către instituții, dar și către sectorul privat oare un grad mai uh, mic de solvabilitate despre care se vorbește în raport uh, privește și sectorul privat, adică BEI ar putea să conteze și pe sprijinul Comisiei pentru a reduce riscurile în cazul unui împrumut acordat către sectorul privat și în al treilea rând. Mă întreb care e rolul BEI în operațiune de împrumut în regiunile în care uh, ea uh, trebuie să își desfășoare activitatea de sprijin, uh, operează de asemenea bănci regionale de dezvoltare, de exemplu Banca Asiatică pentru Dezvoltare. Mă întreb dacă BEI lasă prioritatea, rolul prioritar băncilor acestora, de exemplu Banca Africană de Dezvoltare sau Banca Interamericană de Dezvoltare. Deci există aceste instrumente uh, care au uh, la dispoziție și fonduri importante adesea. Deci care e rolul BEI în uh, aceste operațiuni? Știm că e foarte prudentă, că întotdeauna a vrut o bună, un bun rating din partea agențiilor care acordă ratingurile. Deci, uh, iată, acestea au fost întrebările mele mai degrabă tehnice. Mulțumesc, spune președinte. Îmi dau mie însă cuvântul ca să uh, pun o întrebare reprezentanților BEI uh, împreună cu Catherine Grez și cu doamna Lunacek. Uh, ne-am deplasat în uh, Brazilia, în statul Para și am uh, văzut acolo un baraj, barajul Belomonte care are o acțiune nefastă pentru mediu. Și, de asemenea, un efect nefast asupra populației locale. E un proiect gigantic, cel de-al treilea uh, baraj din lume, ca mărime. Acest proiect este finanțat de către Banca Braziliană de Dezvoltare și ni s-a spus că BEI a acordat un mare împrumut de 500 de milioane uh, Uh, acestei bănci uh, de dezvoltare din Brazilia. Uh, aș dori să vă întreb dacă există măsuri de salvgardare ca să ne asigurăm că banii Uniunii Europene nu slujesc unor scopuri nefaste. Că acest baraj, de exemplu, nu folosește populațiilor locale, ci unor multinaționale care vor exploata minele aflate în zonă. Acum, dau cuvântul reprezentantului BEI. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Mulțumim uh, pentru ocazia acordată de a uh, fi aici și de a vă răspunde întrebărilor. În general, salutăm implicarea Parlamentului și a Comisiei noastră în legătură cu mandatul extern. Asta, după cum a fost reamintit uh, aici, S-a întâmplat recent cu revizuirea la jumătatea mandatului a mandatului extern actual și reacțiile Comisiei noastre și a Parlamentului au fost uh, foarte utile și deja se traduc în uh, modificări și adaptări ale activităților noastre în țările în curs de dezvoltare, după cum s-a spus aici ne-am concentrat mai mult deja asupra impactului, eh, asupra dezvoltării a operațiunilor noastre, mai ales eh, începând cu anul trecut am eh, implementat, am făcut evaluări de impact pentru dezvoltare și sigur vă putem furniza aceste rapoarte și e prima oară că putem să facem o evaluare a întregului portofoliu de operațiune al nostru, să vedem care este impactul probabil în ce privește dezvoltarea în, uh, și, uh, în general, aspectele socioeconomice ale activităților noastre. După cum uh, s-a spus aici, necesitățile, dar cred că necesitățile în țările în curte de dezvoltare sunt uriașe, mai ales pentru că vorbim aici de investiții în sectorul privat local, mai ales IMM-uri, în întregul sector al infrastructurilor și uh, acțiuni pentru climă, ba chiar uh, mai mult în ce privește sănătatea, educația, așa cum știm, sunt aproape 70 de țări uh, aflate sub mandatul nostru și au necesități enorme din toate punctele de vedere. De aceea e foarte important să primim indicații din partea politicienilor uh, în legătură cu prioritățile pe care să le avem, dar în același timp să putem și pune în aplicare toate cerințele uh, cu un grad necesar de flexibilitate pentru a îndeplini cerințele, pentru că vorbim de împrumuturi de, pentru care e nevoie de uh, investiții, uh, de un creditor. Uh, Consiliul și Parlamentul ne pot oferi priorități politice în diverse moduri, inclusiv în ce privește pragurile, plafanele, mă scuzați. Deci credem că, în general, din cauza anumitor reduceri din rubrica 4, a scăzut uh, dimensiunea uh, generală a mandatului, unde putem împrumuta până la 30 de miliarde. Acum propunerea să reducem la 25 de miliarde pentru următorul cadru financiar, deci uh, suntem îngrijorați pentru că vedem că, iată, nevoile sunt foarte mari și, din păcate, sumele scad. Și noi dorim să avem acces, a, un impact, mă scuzați, mai ales în țările în situații de preaderare, dar și nu numai. Uh, noi înțelegem constrângerile bugetare, însă considerăm că acest uh, instrument este și o pârghie foarte importantă. Deci dacă am putea să realocăm 100 de milioane din fondul de garanție pentru aceste, uh, pentru aceste instrumente, am putea împrumuta mai mult decât 2 miliarde sau mai mult de 2 miliarde. Credem că s-ar putea face așa ceva ca să transmitem un semnal pozitiv că măcar ne putem susține nivelul actual de activități la nivel extern și sigur la nivel uh, regional sau la nivelul fiecarei țări, uh, trebuie să facem ajustări în legătură cu nevoile specifice. Acum, în legătură cu întrebările uh, pe care le-am ascultat, s-a vorbit de, despre democrație, drepturile omului și așa mai departe, care sunt puncte esențiale pentru Uniunea Europeană și e foarte important să primim indicații din partea Consiliului și a Parlamentului și apoi uh, a comisiei, desigur, în legătură cu evaluarea lor, în legătură cu eligibilitatea țărilor. Uh, noi ne bazăm pe presupunerea că Uniunea Europeană dorește ca BEI să fie activ în aceste țări, dacă sunt incluse în aceste decizii și există un mecanism prin care dacă o țară nu este considerată ca fiind potrivită pentru asistența Uniunii Europene, uh, poate fi suspendată. Aici e vorba și de evaluarea situației drepturilor omului și a democrației, dar nu, nu noi facem asta. Ceea ce facem noi e că ne bazăm pe acest cadru mm, care ne este oferit și ne bazăm pe celelalte instituții pentru a face aceste evaluări. Sigur că la nivel de proiecte și de investiții vom evalua și noi uh, uh, evaluarea, uh, mă scuzați, vom evalua impactul asupra dezvoltării și vom respecta și foarte strict și criteriile de mediu, sociale, dar noi nu suntem o bancă de dezvoltare. Am mai avut această dezbatere, în paranteză fie spus, noi trebuie că să ne stabilim foarte bine care sunt așteptările, trebuie să înțelegem că avem o zecime din uh, staff uh, în comparație cu celelalte bănci regionale de dezvoltare pe care le menționa domnul Gărân și avem o zecime din uh, bugetul avut la dispoziție ca uh, să ne facem împrumuturile față de alte bănci de dezvoltare. Deci, modul în care noi funcționăm și structura noastră nu este comparabilă cu cea unei bănci de dezvoltare. Trebuie să înțelegem asta, pentru că dacă începem să uh, comparăm uh, merele cu perele și dacă uh, ni se aplică prea multe cerințe, bun, ele sunt binevenite, dar trebuie să înțelegem care sunt implicațiile, care este modelul nostru de afaceri. Asta, e, asta include și luarea de riscuri, asumarea de riscuri. Deci această propunere este o uh, măsură foarte importantă cu garanția care să acopere riscul suveran. Uh, dacă o țară este în situație de insolvență, noi suntem acoperiți de această garanție. Dar în ce privește sectorul privat, cum a întrebat domnul Gără, e doar dacă există o insolvență din cauza unui risc politic. Deci dacă o companie nu își poate salva o bancă din probleme uh, de credit, noi nu acoperim acest risc. Doar, noi acoperim doar un risc legat de un război civil sau un eveniment politic, exproprieri, o uh, încălcare a termenului unui contract uh, politic și așa mai departe. Este doar în, acest, uh, în aceste cazuri avem garanția. Dacă dorim să avem un impact mai direct asupra dezvoltării, va fi posibil doar dacă schimbăm modelul nostru de afaceri, dacă creștem capacitatea lor de riscuri, dacă avem mai multe fonduri la dispoziție, dacă avem mai mult personal. Deci va fi nevoie de o întreagă dezbatere până să ajungem acolo. Și în final vă spun că noi suntem foarte deschiși pentru a ne îmbunătăți instrumentele. Împrumuturile pentru IMM-uri au fost uh, mult îmbunătățite de-a lungul timpului. Ne cerem transparență totală uh, din partea instituțiilor intermediare uh, în legătură cu IMM-urile deci totul trebuie să fie foarte vizibil și cerem deja ca banca intermediară să contribuie și din propriile fonduri. Deci sunt nu, multe aspecte tehnice care deja au fost reglate. Au fost uh, acolo și întrebări punctuale, dacă mai am timp la dispoziție, să le răspund, sau cel puțin să încerc să le răspund, în ce privește Uh, modul în care evaluăm uh, gradul de risc a unei țări, există o listă, noi lucrăm pe baza țărilor uh, aflate în listă și considerăm că UE dorește ca noi, BEI, să susținem acele țări. Sigur că vom încerca să ne concentrăm intervențiile asupra uh, acelor țări care, acolo, acolo, de fapt, unde putem avea impactul cel mai mare Însă BEI uh, pune la dispoziția Comisiei toate datele în legătură cu profilul de risc și evoluția profilului de risc al uh, tuturor țărilor acestora uh, și pe baza acestui fapt se ia decizia de a se aloca sau nu fonduri. Bun, deci există o relație în legătură cu capacitatea de rezistență a unei țări și cât anume care este suma alocată de la buget pentru a proteja bugetul de șocuri. Uh, în ce privește cooperarea cu alte bănci de dezvoltare, în final, nu avem uh, vreo prioritate față de o bancă de dezvoltare sau o bancă de investiții, nu, dar estimăm că în medie jumătate din proiectele noastre sunt cofinanțate de alte bănci de dezvoltare din Africa, Asia, America și așa mai departe. Uh, și cele din Europa, desigur. Asta ca observație. Dar nu punem un accent deosebit sau nu, nu acordăm vreo prioritate băncilor de dezvoltare, pentru că există proiecte în care uh, Mm, nu sunt implicate aceste bănci și noi putem uh, asista, dar avem multe acorduri de cooperare și cofinanțare cu băncile de dezvoltare și, doamnă președinte, în legătură cu Brazilia și cu Banca de Dezvoltare de acolo, într-adevăr, am acordat un împrumut de 500 de milioane, este un împrumut deschis, dar din ce știu eu, dar voi verifica din nou și uh, uh voi reveni în zilele următoare cu informații, încă ă, sumele nu au fost vărsate efectiv către Banca de Dezvoltare din Brazilia, pentru că există anumite probleme legate de achiziții. Consider că noi am acționat foarte prudent acolo, dar voi reveni cu detalii în zilele următoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gheorghe, să ai din nou cuvântul. Aș mai avea o întrebare suplimentară foarte practică. Atunci când demarați procesul de a acorda o garanție BEI, cine ia inițiativa? Comisia sau BEI? Pentru că uh, în primele scenarii se spunea că Comisia consideră că anumite proiecte sunt interesante și merită finanțate și dacă nu are suficiente fonduri, apelează la BEI cerându-i să uh, îi acorde aceste fonduri sub formă de împrumuturi. Și al doilea scenariu uh, este acela în care BEI poate spune, uitați, avem un proiect care ar putea fi interesant, este eligibil pentru ai se acorda o garanție sub responsabilitatea comisiei? E un scenariu sau altul sau sunt amândouă valabile? Da, domnule Carano, vă rog. De fapt, noi lucrăm pe baza cererilor de la uh, promotori, de la autorii proiectelor. Majoritatea creditelor sunt inițiate de autorii proiectelor, că poate fi vorba de un minister de resort, ministrul, Ministerul Economiei, al dezvoltării, al energiei din țara respectivă. Iar pentru sectorul public, aceasta este abordarea cea mai tipică. În ceea ce privește sectorul privat, în mod similar, întreprinderile sunt cele care solicită împrumuturi de la BEI. Așadar, în mod tipic, solicitarea vine de la uh, autorul proiectului sau de la împrumutător în sectorul public și în cel privat. Sigur că se poartă în permanență un dialog cu statele, cu BEI și cu delegația UE. Evident că se poate întâmpla ca în timpul acestor dialoguri uh, un stat să-și uh, exprime uh, dorința de a delega proiectul comisiei și atunci se consideră că și implicarea BEI este de dorit și acționăm conform diligenței necesare. Sunt deci diferite tipuri de scenarii, însă cel mai adesea autorul proiectului solicită BEI să-i acorde un împrumut. Și la fel se întâmplă și în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc acum să dau cuvântul comisiei reprezentată de uh, domnul Poștain și domnul Beck. Mulțumesc, mulțumesc. Am discutat în Parlament și în alte ocazii despre combinarea de fonduri din mai multe surse, fonduri de la buget, fonduri combinate cu fonduri de la BEI și cu fonduri de la alte instituții. Așadar, sigur că, uh, din punctul nostru de vedere, garanția pe care o acordăm BEI se înscrie în acest tip de finanțare. deoarece noi uh, facilităm operațiile, operațiunile BEI prin această garanție. Mm, e foarte important să nu uităm că facem acest lucru și că îl facem de câțiva ani buni. În ceea ce privește utilizarea garanției, uh, la care s-au referit mai mulți vorbitori, este un lucru foarte important, mai ales uh, pentru că fondurile au fost reduse față de propunerea inițială, deci e foarte important ca garanția să poată uh, să intre în vigoare. Deci încurajăm BEI să um, realizeze mai multe finanțări sub uh, propriul său risc, iar apoi trebuie să discutăm în ce cazuri trebuie să se facă uz de această garanție. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, din păcate nu există un răspuns simplu la întrebarea în ce țări trebuie să fie utilizată garanția, pentru că nu putem să uh, limităm această garanție geografic sau să o acordăm numai anumitor state. Sigur că trebuie să ținem cont și de sustenabilitatea datoriei. Există state în care nu putem opera uh, deloc pentru că statele respective nu sunt uh, capabile să uh, ia credite, însă în orice caz cred că, cred că totul trebuie discutat de la caz la caz. În general, ce aș mai dori să mai subliniez ar fi că avem o cooperare cu BEI în cadrul garanției UE, dar avem și o cooperare în cadrul diferitelor facilități de împrumut create în ultimii ani. În acest context, BEI beneficiază și de alte tipuri de finanțare de la buget și de la uh, FDE, FED, mă scuzați, și în, aceste, în cadrul acestor facilități sunt implicate diferite instituții de finanțare, inclusiv bănci regionale, și considerăm că aceste facilități de combinare de finanțare sunt foarte importante pentru că implică mai multe instituții. De aceea dorim să încurajăm BEI și celelalte instituții de finanțare, de finanțare să o apuce pe această cale și pe viitor. mai, au mai fost întrebări cu privire, cu privire la operațiunile din sectorul privat, cu privire la inițiativa, uh, inițiativa de a desfășura un proiect și cu privire la uh, combinarea fondurilor. Și în acest sens uh, am uh, realizat în prima jumătate a acestui an că încurajăm, că vom încuraja pe viitor uh, instituțiile de finanțare și BEI să implice mai mult instituțiile noastre, delegațiile noastre. După ce un proiect a fost propus de autorul proiectului, delegația UE să fie implicată de la bun început, ceea ce înseamnă că avem o cooperare strânsă între Comisie și BEI în privința finanțării proiectelor, dar acest lucru înseamnă și că delegația UE abordează BEI dacă există un birou local, uh, cu idei specifice referitoare la finanțarea proiectelor, în funcție de prioritățile de dezvoltare definite de noi pentru statul respectiv. S-a făcut și o remarcă cu privire la evaziunea fiscală. Sigur că acest subiect este foarte important și pentru noi, și purtăm un dialog cu BEI pe această temă, dialog ce trebuie continuat pentru că subiectul e destul de spinos. Nu avem indicații clare, nu avem reguli clare. Ă, de exemplu, setul de reguli al OCDE nu ne ajută deloc, de aceea trebuie să urmărim îndeaproape acest ă, subiect în următoarele luni. De exemplu, în contextul platformei UE avem discuții privind operațiunile de capital. În prima jumătate a acestui an am avut astfel de discuții și cred că în acest context vom discuta și despre evaziunea fiscală și operațiunile cu capital de risc care implică fonduri alocate în jurisdicțiile financiare offshore. Cred că cam atât am avut de spus. Domnul Berman. În legătură cu ce ați spus, Adinauri, în primul rând vreau să vă mulțumesc, însă am făcut o legătură cu, cu o altă idee, pentru că sunt raportor pentru aviz la directiva privind transparența pentru întreprinderile mai mari din Europa propusă de Michel Barnier și ce ați spus în legătură cu regulile privind transparența ale OCDE? Ați spus că nu sunt utile, că nu vă ajută. Puteți să ne dați mai multe detalii? Okay, and, and this regard will... Da, uh, mă refeream la o listă pe care o are OCDE uh, cu privire la uh, jurisdicții financiare offshore, paradisuri fiscale și așa mai departe. Nu știu dacă știți, era vorba de niște jurisdicții pe o listă neagră, iar acum lista neagră este goală, nu mai conține nimic. Uh, jurisdicțiile au trecut pe lista gri și asta pentru că au semnat uh, acorduri cu alte state, ceea ce este suficient pentru ca o astfel de jurisdicție să iasă de pe lista neagră. Deci nu ne mai ajută deloc aceste liste OCDE să aflăm dacă se pot finanța proiecte înregistrate în anumite jurisdicții. Madame Stifler. Doamna Strifler, aveți cuvântul dacă doriți. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu doresc să trag concluzii. Aș dori să vă spun că voi transmite aceste idei domnului Preda și nu mai am nimic de adăugat. Vă mulțumesc. Doresc să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor la proiectul de aviz este 4 septembrie la ora 18, iar votul va avea loc în 30 septembrie. Punctul 9 de pe ordinea de zi, informații care însoțesc transferurile de fonduri, a fost anulat și se amână pentru 16-17 septembrie pentru că domnul Deva este absent. Punctul 10 Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014. Domnul raportor Cordes Lastra a pregătit o serie de amendamente la acest buget, iar uh, mai mulți colegi au contribuit și ei la acest uh, exercițiu important, prin depunerea de amendamente menite să demareze sau să prelungească proiecte pilot și proiecte pregătitoare. Din păcate, domnul Cortez Lastra nu poate veni astăzi și l-a rugat pe domnul Berman să îl reprezinte. Așadar, îi voi da cuvântul imediat domnului Berman ca să ne explice amendamentele raportorului și să ne mai prezinte și alte comentarii. Doamnă președinte, mă scuzați, dar cu punctul 9 ce s-a întâmplat? S-a amânat, spune președinta. Am spus-o când am adoptat ordinea de zi. Domnul Deva nu poate fi prezent și ne-a rugat să amânăm acest punct. Da, pentru că o altă colegă nu este nici a prezentă și mă rugase să o locuiesc, de-aia v-am întrebat. Da, vom discuta pe 16 sau 17 septembrie. Dau acum cuvântul domnului Berman. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vă citesc un text pe care l-a pregătit Ricardo și sper că pot să-l înlocuiesc în mod cât se poate de onorabil. Deci, Ricardo spune, Dragi colegi, trăim o epocă de austeritate se așteaptă să reducem cheltuielile la toate capitolele, inclusiv la dezvoltare. Problema este că, în privința ajutorului pentru dezvoltare, banii de care e vorba nu sunt banii noștri, sunt bani pentru cooperare și pentru asistența persoanelor care au nevoie de lucruri de bază, acces la apă, sănătate, educație. Nu e vorba doar uh, de bani care se transformă în bunuri și servicii pentru uh, semenii noștri, ci mai mult de atât e vorba de bani care ajută copiii care trăiesc în condiții uh, îngrozitoare. Nu putem spune că acești oameni se vor descurca cu mai puțin, însă o facem. Uh, state membre ca uh, țările de jos își reduc drastic bugetul și îmi pare foarte rău și sper că situația se va schimba cât mai rapid. După cum am spus, de exemplu, în iunie, când comisia noastră și-a adus contribuția la uh, trialogul bugetar, am spus că statele trebuie să sporească și nu să reducă fondurile pentru asistență pentru dezvoltare. Criza economică nu este un motiv suficient pentru a se reduce angajamentele privind ajutorul pentru dezvoltare. În lume este, vo- este nevoie de fonduri uh, peste tot și dacă uh, ne susținem eforturile de a ne ajuta semenii care trăiesc în condiții mult mai grave decât ale noastre. Este uh, important să o facem pentru că uh, avem anumite valori care nu sunt doar ale Comisiei pentru Dezvoltare, sunt ale întregii Uniuni Europene. De aceea nu trebuie să reducem bugetele pentru ajutor pentru dezvoltare. Trebuie să trimitem uh, remarcele privind cifrele Comisiei și Consiliului privind proiectul de buget. Și deci ce facem? Facem presiune asupra acordului uh, CFM 2014-2020? Eh, dat fiind că în 2014 cheltuielile la acest capitol sunt reduse cu 9% față de 2013 sau ne opunem acestei presiuni de a face reduceri, deși pare imposibil eh, să se mențină nivelul din 2013. Ne întrebăm ce șanse sunt să evolueze situația eh, la capitolul ajutor umanitar dacă noi ne arătăm mai disponibil decât AFET să planificăm reduceri. Deci, împreună cu reprezentanții celorlalți grupuri, am ajuns la concluzia că DEVE trebuie să ceară uh, reluarea angajamentelor din 2013 și aici este vorba de lucruri care vor funcționa numai dacă uh, se menține structura bugetului. Votul nostru și votul AFET se pare că vor uh, duce la o sporire a rolului Comisiei pentru Bugete și de aceea este cu atât mai important ca membrii comisiei noastre să-și uh, utilizeze relațiile pentru a încerca să obțină un acord cu colegii de la bugete. În paralel, putem să sporim uh, uh coordonarea pozițiilor AFET și DEVE. E important ca plafonul CFM pentru credite de angajament la uh, rubrica Europa Globală uh, să uh, să, facă o, să creeze o concurență între uh, comisiile noastre. Nu putem să evităm așa ceva. Și, din păcate, oricum, bugetul alocat este remarcabil de scăzut. În fine, cam atât despre cifre, însă amendamentele se referă și la liniile bugetare și remarcele referitoare la acestea. Comisia dorește să contopească mai multe linii, spunând că asta e necesar pentru flexibilitate. Poate că ajută la flexibilitate, dar nu ajută la transparență. Ar trebui să avem posibilitatea de a ținti și de a urmări mai bine cheltuielile. Anul acesta, Comisia a uh, combinat aceste contopiri cu scindarea liniilor geografice și tematice într-o sublinie pentru reducerea sărăciei și o altă sublinie pentru guvernanță și alte chestiuni. Noi nu credem că această idee este bună. Credem că trebuie să se revină la structura din 2013 și din bugetele anterioare, însă Comisia a propus această nouă scindare, deci va fi dificil să se revină la uh, structura anterioară, pentru că noi nu dorim ca numărul de linii să se dubleze. Este ciudat și ca guvernanța și chestiunile ce țin de drepturi să fie tratate separat, pentru că uh, în aceste domenii provocările se referă la un domeniu mai larg. Ne gândim la proiecte privind uh, agricultura, infrastructura și așa mai departe. În cele din urmă, din cauza tergiversării negocierilor privind CFM și uh, din cauza prezentării tardive a bugetului, membrii noștri au trebuit să se pregătească la uh, iuțeală. Nu s-a putut accepta reordonarea liniilor propuse de comisie și foarte adesea a fost uh, necesar să se facă operațiuni și modificări foarte tehnice uh, pentru a se încerca revenirea la structura anterioară a liniilor bugetare. E regretabil că cei de la Comisie nu au prezentat propunerea privind noua structură a liniilor bugetare înainte de a transmite proiectul de buget, așa cum ar fi putut să o facă. Astfel am fi avut timp să fim mai precauți în realizarea remarcelor bugetare. Nu cred că trebuie să lăsăm chestiunile tehnice să uh, ne descurajeze. Raportorul dumneavoastră domnul Cortez Lastra, mă scuzați, contează pe colegii de la DV, mai ales în ceea ce privește susținerea ajutorului pentru dezvoltare și ajutorul umanitar în procedura bugetară pentru 2014. Nu știu dacă trebuie să mai citesc ce mai scrie aici. Nu, nu, am terminat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Görens. Da, este extrem de dificil să spunem uh, un lucru durabil și de bun simț în legătură cu acest proiect de buget. Situația este următoarea. Consiliul a capitulat în fața acestei provocări. În schimb, ceea ce privește Parlamentul European este și el pe cale de a capitula în ciuda cuvintelor foarte puternice pe care le-a pronunțat la începutul discuțiilor. Și deci, ca să spun ceva foarte concret, ar fi cazul să se ia decizii, mai ales decizia uh, referitoare la CRP. Logic, uh, date fiind cele spuse de domnul Berman, ar trebui să votăm împotrivă, nu? Ar fi logic. Dar ca să uh, simplificăm lucrurile și ca să nu pierdem timpul, eu aș dori să rog Comisia să uh, ne dea o precizare esențială. În cadrul negocierilor desfășurate dintre, par, între Parlament, uh, Comisie și Consiliu în cadrul trialogului privind uh, cadrul financiar multianual, se vorbește de uh, o mai mare flexibilitate dorită de Parlamentul European. Cum anume obține Parlamentul mai multă flexibilitate? Și ce ar aduce în termen real o astfel de flexibilitate uh, exercițiului bugetar? Ar însemna că ar fi mai bine utilizate creditele decât înainte? Iar această flexibilitate cerută ar însemna că ne-am putea apropia mai mult de nivelul de plăți din 2013 și în bugetul 2014. Mi se pare că această întrebare este esențială, pentru că nu știu dacă Parlamentul se va angaja într-o implicație, într-o operațiune de tip totul sau nimic. Ar fi bine să ni se prezinte niște argumente care să simplifice uh, alegerile parlamentarilor, explicându-ni se mai concret ce înseamnă mai multă flexibilitate. Am pus această întrebare și la ultima reuniune și cred că merită să fie reînnoită conform informațiilor pe care le dețin. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mitchell. Um, thank you, Chairperson. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să uh, îi mulțumesc colegului Cortes Lastra pentru raport și pentru tot ce a făcut uh, în acest domeniu și, și eu sunt de acord, împărtășesc frustrarea. Nu știu ce se va întâmpla când uh, se va vota, uh, când vom avea votul uh, final, dar în orice caz noi la comisia noastră trebuie să sprijinim tot ce a spus raportorul, orice se întâmplă la plenară. Noi putem încerca să transmitem un mesaj consecvent cu opiniile noastre. Noi suntem șefii noștri. Apoi, în ce privește ce spunea Comisia, în aceste vremuri dificile, folosirea eficientă, eficace a bugetului e cu atât mai importantă. Și din acest motiv am fost uh, surprins să văd cât de critic a fost uh, ministerul, uh, ministrul britanic care uh, e adevărat, dar uh, uh, în legătură cu aceste proiecte sprijinite uh, ieri uh, de, sau alaltă ieri de către uh, Comisia de la uh, Camera Lorzilor, care și-a exprimat uh, îngrijorări uh, în legătură cu proiectele legate de apa. Apa uh, e o parte foarte importantă a uh, nevoilor umanitare, deci dacă nu mai investim în proiectele legate de apă, e o problemă mare. Uh, când un ministru dintr-o comisie, dintr-un parlament național face uh, declarații publice în legătură cu îngrijorările, trebuie să ne gândim puțin. Deci poate că la un moment dat Comisia ar putea să ne spună mai multe despre aceste îngrijorări care au fost emise și în loc să uh, aplice bugetul, uh, așa cum a făcut-o până acum, să se asigure că obținem o eficientă, uh, eficiență și economii, uh, să ne asigurăm că uh, investim în mod chipzuit fiecare euro pe care îl avem în domeniul umanitar. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Comisia reprezentată de domnul Yves Tillman. Mulțumesc! Comisia ia uh, notă de uh, bugetul modificat propus, propus de Comisia DEVE. Aș dori să, în primul rând, să mulțumim Comisiei DEVE pentru propunerea sale și încercarea de a restabili anumite uh, tăieri făcute de Consiliu, pentru că aceste credite sunt foarte importante pentru a ne asigurăm că uh, proiectele asociate sunt cu adevărat bine puse în aplicare. În ce privește procentul de cheltuieli, uh, care trebuie să respecte criteriul uh, DAC OCDE pentru uh, servicii minime, uh, aceste criterii sunt definite de către instrumentul juridic care e încă în discuție și deci considerăm că nu e necesar ca această chestiune să fie inclusă în observațiile bugetare făcute în capitolul 2102 și în celelalte linii bugetare legate de instrumentul uh, ICD, instrument pentru, uh, recuperare pentru dezvoltare. Apoi, împărțirea între dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei și democrație, stat de drept, guvernanță și drepturile omului pe de altă parte, s-a făcut în conformitate cu propunerea Comisiei de pregătire a unui buget orientat pe uh, rezultate și în funcție de obiective specifice uh, europene. Această uh, împărțire reflectă și uh, temeiul juridic al instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. În ce privește linia bugetară tematică, considerăm că împărțirea între bunuri publice uh, și precum uh, uh sustenabilitatea energetică și așa mai departe, uh, ar fi contraproductivă. Am dorit să, sprijin, să sprijinim o uh, abordare pe sector. Pentru că, uh, în lumina experienței uh, acumulate, ne dăm seama că nu numai obținem flexibilitate și o mai bună execuție bugetară, ci și se crede se, se crește fărâmițarea ajutorului și de aceea și eficiența ajutorului acordat. La fel și pentru uh, liniile bugetare pentru societatea civilă și autoritățile locale. Uh, experiența anterioară ne-a arătat că împărțirea unei linii bugetare între societatea civilă și autoritățile locale duce la rigiditate și nu uh, încurajează cooperarea factorilor uh, implicați și parteneriatele. În fine, propunerea de a crea o linie bugetară separată pentru proiectele din Afganistan Uh, din motive de flexibilitate și pentru a ne asigura că se respectă temeiul juridic al instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, am dorit să uh, menținem bugetul pentru Afganistan în linia bugetară pentru Asia. Mulțumesc! Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul... Intervenție fără microfon. Domnul Berman, pentru concluzii. În numele lui Ricardo, uh, aș dori să vă spun că vom lua notă de observațiile dumneavoastră. Aș dori doar să mai spun colegilor că dacă bugetul propus uh, e o dezamăgire pentru noi, uh, ne aflăm într-o situație de înghețare a bugetului pentru dezvoltare, dar suntem conștienți că am fi putut fi într-o situație și mai gravă. Deci, să vă uh, binecuvânteze Dumnezeu. Dar în orice caz, în ce privește banii legați de subiectele care, sau de domeniile care ne interesează pe noi, dacă am primit bani, atunci n-am mai avea niciun buget. Domnul Görenț. Ehm, la la sfârșitul intervenției mele am spus că o să mai pun o întrebare pe care deja am mai pus-o în dezbaterea anterioară legată de același uh, subiect. Aș dori să știu dacă ni se poate transmite o indicație uși de uh, nesemnificativă în legătură cu plus valoarea pe care ne-o va aduce această mai multă flexibilitate. Consiliul a fost de acord cu această propunere uh, în, uh, la, la, cu ocazia trialogului. Aș dori să ni se transmită un răspuns în scris dacă nu putem primi un răspuns astăzi. Domnul Tirmans, doriți să răspundeți? intervenție fără microfon. O să transmitem un răspuns în scris la această întrebare. Deci vom vota aceste amendamente în această dupămasă. Oui. un Iată, am terminat puțin mai repede pentru că nu am fost foarte numeroși în sală, dar aș dori să vă reamintesc că ne vom relua lucrările la ora 15 în aceeași sală. Poftă bună!